în cadrul unei delegații. Această modificare va figura, această nominalizare va figura în procesul verbal al prezentei ședințe. Dacă nu există observații,